familie, să fie o combinație între viața de familie și uh, muncă. Deci trebuie să avem o viziune economică întreagă și astfel vom putea să ne revenim și să facem funcțional pactul de stabilitate. Cred că asta e mai diferență de interpretare între dumneavoastră și noi. Danke well. Mulțumesc. Și acum domnul Rangel, un minut și jumătate. Domnule președinte,